Good morning, everybody. I am very happy as first vice president. Stimați eurodeputați, ca prim vicepreședinte al Parlamentului European, sunt foarte încântat să vă urez astăzi bun venit în Parlamentul European pentru cea de-a patra ediție a Săptămânii Parlamentare Europene. Bună dimineața tuturor! și bun venit. În primul rând, vreau să mulțumesc președintelui Comisiei Europene, domnului Jean-Claude Juncker, pentru prezența de aici, de astăzi și domnul Schulz, președintele Parlamentului European, vine de la Londra. Într-o jumătate de oră va fi aici. Vine de la o reuniune cu primul ministru Cameron. Ei bine, această plenară este primul eveniment, evenimentul de inaugurare al conferinței semestriale, al săptămânii, a evenimentul de inaugurare a săptămânii europarlamentare. Evenimentele sunt organizate împreună cu ajutorul Parlamentului neerlandez. I-ar fi plăcut și președintelui Tusk să fie de față, Inițial spusese că vine la dezbaterea de astăzi, dar acum călătorește în Europa pentru a pregăti discu discuțiile ce vor avea loc la summitul din această zi, săptămână, joi. Președintele Tusk, așadar, vă înaintează scuzele sale pentru absență. Această reuniune este foarte importantă pentru dumneavoastră ca membri ai Parlamentelor Naționale, dar și pentru noi, ca membri ai Parlamentului European. Suntem prieteni și trebuie să cooperăm și este foarte important să cooperăm și cu Comisia Europeană. În primul rând, care sunt regulile? Ca de obicei, vom face tot posibilul pentru a ne asigura că se vor putea exprima cât mai mulți participanți posibil, chiar dacă timpul nostru este limitat. Numărul de participanți este mare, vă rog așadar să vă limitați intervențiile la două minute, două minute per întrebare per participant, iar pe măsură ce avansăm, va trebui poate să adaptăm acest timp de vorbire. Aveți niște cartonașe cu care puteți indica că veți dori să luați cuvântul și să le completați, să completați cartonașele respective și să le înmânați ușierului. E important să faceți asta cât mai degrabă, fiindcă eu voi schimba uh, programul E posibil să avem o sesiune scurtă, 15-20 minute cu președintele Comisiei Europene, o sesiune cu întrebări și răspunsuri, apoi. Deci vă rog din suflet să vă completați cartonașul de intervenție cât mai repede. E vorba de cartonaș de intervenție cu întrebare pe lângă președintele Comisiei Europene. Pe total vom încerca să aplicăm următoarea formulă doi sau trei parlamentari naționali urmați de un eurodeputat și tot așa. Și, din nou, s-ar putea să fie nevoie să adaptăm această formulă pe măsură ce avansează dezbaterea. În timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri vom uh, aduna întrebări de la 9-10 parlamentari înainte să dăm posibilitatea domnului Juncker să reacționeze, apoi o a doua rundă de întrebări și apoi vom închide. Și acum, uh, cred că vreau să dau cuvântul domnului Juncker și apoi imediat vom asculta întrebările dumneavoastră, după aceea răspunsul domnului Juncker, după această sesiune vom asculta intervenția domnului președinte Schulz. Uh, stimate domnule președinte al Comisiei, vă rog frumos, aveți cuvântul. Domnule președinte, domnilor și domnilor, bună dimineața! Nu e cea mai bună săptămână pentru a organiza un eveniment de acest gen, fiindcă avem reuniunea Consiliului European de joi și vineri, iar uh, rezultatul este faptul că am reuniuni bilaterale cu 21 de premieri astăzi și mâine. Iar rezultatul acestui ultim fapt este că Va trebui să plec de aici în jumătate de oră, lucru pentru care îmi cer scuze, dar n-a fost uh, ideea mea să avem reuniunea aceasta în această săptămână. E o idee proastă și data viitoare n-ar mai trebui să organizăm aceast, acest eveniment în săptămâna summitului european. Din cauza că trebuie să plec. Nu voi ține un disc. V-aș invita să discutăm direct să mi-adresați întrebările pe care vreți să mi le adresați, să faceți observațiile pe care vreți să le faceți. Semestrul european nu este un proces tehnic, este un proces profund politic. Comisia nu dictează statelor membre ce trebuie să facă ele. Și dată fiind această realitate, eu sunt uh, dispus să dau ascultare întrebărilor dumneavoastră. Nu uitați, trebuie să plec uh, cât mai degrabă, vă rog. Și acum uh, voi schimba în franceză de ce? Fiindcă prima întrebare vine de la Asamblea Națională din Franța, doamna Daniel Roa, președinta Comisiei pentru Afaceri Europene din Asamblea Națională. Aveți cuvântul. Oui, merci beaucoup, euh, monsieur le président. Euh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc că avem uh, posibilitatea de a interveni imediat unde sunteți așezată, doamnă? Ia, iată, aici sunt. Deci, mă bucură că avem acum aceste conferințe regulate, interparlamentare. Um, există o hotărâre despre cum să se deruleze lucrurile. Mă bucură că totul este reglementat și mă bucur că Astfel se pun bazele unor decizii de luat în Uniunea Europeană, mai ales în ceea ce privește guvernanța economică. Aș avea două întrebări către domnul Juncker. În primul rând, mie mi se pare că se extinde Europa temerii, iar Europa solidarității și a ocupării uh, pe piața muncii nu mai este atât de, de la sine înțeles, nu mai este atât de vizibilă. Ideea aceasta de a implica pe parlamentari e un semnal care ne-ar putea ajuta, mai ales în ceea ce privește pe cetățeni, iar cu privire la semestru, există un control uh, consolidat în Parlament și există trei noi aspecte sociale care au fost și ele preluate. Sunt unii care critică asta, eu sunt însă pentru. Domnule președinte, câteva detalii despre acești indicatori sociali care au fost uh, preluați la evaluarea economică. Mi se pare că asta oferă sens și speranță în Europa, mai ales că e nevoie de noi impulsuri uh, la nivelul ocupării, mai ales în rândul tinerilor. Mulțumesc. Madame la, uh, la Présidente, vous avez raison que l'Europe de la peur, l'Europe da, doamnă, aveți dreptate. E vorba de o teamă aici. Um, și adesea îngrijorările exacerbate iau amploare, se extind și sunt unii care profită de pe urma acestui fapt. E cumva de, de înțeles, dar nesănătos în același timp. Vă amintiți că în rândul priorităților comisiei apărea și creșterea și ocuparea. Am spus la începutul mandatului meu că eu sunt împotriva unei austerități oarbe, o austeritate lipsită de sensibilitate. Acest lucru dăunează, a dăunat creșterii și ocupării, de aceea eu, din capul locului, am uh, creat planul pentru investiție care, din păcate, îmi poartă numele. N-a fost ideea mea, să știți. Automat uh, încearcă lumea să găsească responsabilul în cazul în care se vehiculează un eșec. Dar am mobilizat uh, 61 uh, de miliarde, avem mari, mari proiecte de infrastructură care au fost mobilizate în 22 de state membre, Zeci de mii de IMM-uri profită deja de pe urma planului de investiție, care, mulțumită sprijinului Parlamentului și al Parlamentelor Naționale, iată, se bucură de acest succes acum. În ceea ce privește Parlamentele Naționale, subliniez sprijinul oferit din partea Parlamentelor Naționale. Acesta este și motivul pentru care astăzi ne reunim aici Semestrul european în cele din urmă se bazează pe un element important, și anume al încrederii, poate chiar aș zice complicitate, Avem așadar cooperarea cu parlamentele naționale, cooperare dintre parlamentele naționale și Parlamentul European, lucruri absolut esențiale, mai ales în ceea ce privește crearea celor axe politice orientate către viitorul Europei. Eu uh, sunt pentru acești indicatori sociali și am propus asta în calitate de comisie, iar la Consiliul Ecofin s-a respins totul. Indicatorii sociali pe care i-am prezentat guvernelor naționale s-au bucurat aproape de unanimitate între socialdemocrați, creștini-democrați, liberali, dar, uh, până la urmă, s-au respins aceste criterii și nu aparțin instrumentelor de măsurare pentru convergența economică. Sunt poursuivis par le bon sens, mais malheureusement ils sont... Guvernele <clears throat> sunt urmărite de bun simț, dar uneori nu se mișcă suficient de rapid, dar vor trebui să accepte la un că e vorba de a pune în aplicare instrumente și măsuri legate de convergența economică și convergența bugetară dar și să examineze instrumentele care să le permită să aibă o idee mai precisă legată de realitatea socială în Europa, pe care prea adesea am subestimat-o în exercițiile în curs, motiv pentru care Comisia va lansa o mare consultare pe <clears throat> un martie pentru aplicarea sau crearea unui pilon social în primul semestru în acesta. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Acum din Lituania, doamna Biruta Bersaite, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Domnule președinte al Comisiei, vă mulțumesc pentru implicarea parlamentelor naționale în semestrul european. După cum știm, Uniunea Europeană parcurge crize multiple migrația, refugiații, lipsa globală de securitate și probleme cu dezvoltarea economică robustă nu e. Nu credeți că principalul motiv pentru lipsa de investiții în economia europeană e distribuția inegală a veniturilor? Ce ar trebui să facem nu doar să ne concentrăm pe disciplina fiscală, ci de asemenea să mărim creșterea pe plan intern sau cererea pe plan intern. Acesta ar fi obiectivul Uniunii Europene. Dar întrebarea mea se leagă de planul B. Care e planul B? Dacă în mai sau nu știu când se ține referendumul din Marea Britanie, aveți un plan de rezervă? Cum va arăta Uniunea Europeană după aceea, dacă va fi cazul? Mulțumesc. Uh, madam. Stimate doamne, intervenția dumneavoastră a fost dublă. Prima parte s-a legat de atmosfera de investiții în Europa și a doua legată de problema britanică. În legătură cu prima parte a intervenției, Aș vrea să vă spun că acele state membre care au o marjă de manevră bugetară o pot utiliza pentru a relansa consumul privat. Dacă se face într-o manieră compatibilă cu cerințele fiscale de bază, e calea relansării activităților. Dar ce facem noi în cadrul planului investiții e ceva cu totul diferit. Încercăm să mobilizăm capitalul privat pentru a contribui la investițiile publice pe care le efectuăm. Întrebarea dumneavoastră are un caracter diferit și o parte a recomandărilor specifice pe țară pe care le va prezenta Comisia în cursul lunii mai. În timp ce săptămâna viitoare vom prezenta raportul țara cu țară și aceste aspecte la care v-ați referit vor face parte din aceste inițiative. În ce privește chestiunea britanică, avea o întâlnire cu prim-ministrul britanic în câteva momente după ce am avut patru sau cinci întâlniri cu el. Comisia, împreună cu președintele Consiliului, a formulat diverse propuneri. Aceste propuneri vor fi examinate în cursul zilelor de joi și de vineri și vom vedea dacă, da sau nu, propunerile făcute de domnul Tusk și de mine sunt văzute ca fiind corecte de către Marea Britanie și de celelalte 27 de state membre. Deocamdată e prematur să ne pronunțăm. Dacă ar spune acum că avem un plan B, asta ar arăta un fel de disponibilitate a Comisiei de a se gândi cu seriozitate la ideea ca Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană. Deci nu vreau să intru în astfel de amănuntă cu la un plan B, pentru că nu avem un plan B, avem planul A, ca Marea Britanie să rămână în Uniunea Europeană ca membru activ și constructiv al Uniunii. Ahora la pregunta de... Mulțumesc. Acum întrebarea domnului Pedro Saura, membru al Congresului Deputaților spaniol. Aveți cuvântul, domnule Saul. Mulțumesc, bună dimineața. În esență, doar am să fac un comentariu adresat președintelui Consiliului European. Printre problemele majore pe care le vedem în economia globală în ce privește problemele structurale sunt multe astfel de probleme. Stagnarea și o nouă mediocritate. Înseamnă că printre noile politici avem nevoie de o coordonare internațională a politicilor economice. Și în această perspectivă, consider că în domeniul fiscal e foarte importantă coordonarea. În ultimele câteva luni, Noua comisie a propus diverse pachete de coordonare fiscală și eu doream să-l întreb pe președintele Consiliului, după cum am spus, e ceva adresat Consiliului European. Doream să comentez că ultimul pachet al Comisiei Moscovici cu noile directive și strategia internațională de coordonare fiscală împreună cu strategia pentru țări și tratatele legate de evitarea dublei impozitări. Consiliul nu poate să reducă ambițiile Comisiei de a ajunge la coordonarea internațională, pentru că e ceva atât de important și, repet, cred că problemele economice pe plan mondial și în Europa nu au doar un caracter ciclic, ci și structural. Și, desigur, politicile economice sau monetare aduc anumite contribuții, dar avem nevoie și de politici fiscale și de coordonare internațională. Mulțumesc. Mm, Domnule deputat, coordonarea politicii economice e un concept larg. Trebuie să avem idei mari atunci când discutăm de coordonarea contextului economic, pentru că din coordonarea politicii economice fac parte și politicile fiscale, care în Europa pun o problemă, pentru că toate deciziile cu caracter fiscal trebuie adoptată cu unanimitate, ceea ce explică dificultatea abortării. Comisia a făcut să se numere printre priorități o abordare mai curajoasă în materie de coordonare și de armonizare fiscală. Comisia tocmai a făcut câteva propuneri, în special aplicarea unui sistem de schimb automat în ce privește deciziile fiscale, în engleză tax rulings, și apoi un pachet de acțiuni cu privire la diversele politici fiscale. Consiliul și motivul pentru care aveți dreptate să spuneți că ar fi trebuit să vă adresați președintului Consiliului, Consiliul, în special ECOFIN și Eurogrupul, trebuie să examineze propuneri care au fost făcute de comisie și constat după prima reacție că primirea din partea guvernelor nu e prea plin de entuziasm. E ușor să arăți cu degetul una, două, trei țări, mai degrabă decât să se asum uh, responsabilitățile care revin tuturor statelor membre, dar nu mă pierd speranța în materie fiscală. Până la sfârșitul mandatului, Europa va face progrese pe care eu le consider necesare. Mulțumesc foarte mult. Mai avem cinci întrebări și apoi o să dau cuvântul domnului președinte Juncker în încheierea acestei sesiuni. Și vă rog uh, să respectați un minut pentru fiecare întrebare ca să dăm posibilitatea și domnului președinte Juncker să răspundă. Prima întrebare acum, domnul Joachim Pos, care vine din Bundestag. Ja, lieber Herr Präsident, Stimate domnule președinte, spre deosebire de dumneavoastră, mie această combinație din această săptămână mi se pare una reușită. Noi, ca parlamentari europeni, putem să ne exprimăm părerea și îngrijorările cu privire la situația actuală din Europa. Și Asta poate duce la faptul că la Consiliul European, la un moment dat, aceste îngrijorări vor fi percepute într-un sens mai uh, clar. Mie mi se pare că trebuie să ne întâlnim pentru că ne găsim într-o situație comparabilă cu nimic ce s-a mai întâmplat până acum în ultimii ani. Vreau să fac două observații. Există zvonuri referitoare la faptul că anumiți șefi de stat, în ceea ce privește aprofundarea Uniunii Monetare și economice, ei bine, acestea doresc să o încetinească. Nu este vorba de raportul celor cinci președinți care uh, doresc să se ajungă la o uh, îmbunătățirea colaborării și la o stabilizare europeană, ci din uh, anumite motive doresc să amâne acest proces. Ce părere aveți despre acest lucru, domnule Juncker? În al doilea rând, președintele SPD, Zigmar Gabriel, ministru al economiei, a uh, spus ieri, uh, referitor la viitorul Europei, că ar fi necesar ca anumite țări să uh, se implice mai puternic din perspectiva punctelor sale forte, de exemplu, Germania să își sporească investițiile. Însă și alte țări trebuie să accepte că fără o distribuție corectă în ceea ce privește refugiații și migranții, stabilizarea economică nu va putea să fie atinsă, pentru că există o legătură aici care nu este clară tuturor statelor membre. În ceea ce privește dumpingul fiscal, avem președinția țărilor de jos, și olandezii au o șansă bună de a interveni în ceea ce privește dumpingul fiscal, de a registra progrese și de a se îndepărta de modelul de până acum și vor acesta să vină cu o contribuție în ceea ce privește combaterea dumpingului fiscal la nivel european. Palabra por su Dau acum cuvântul doamnei Irene Garida din partea Congresului Deputaților din Spania. Hola, buenos días. En primer lugar, solo y muy breve. Bună ziua. În primul rând, uh, doresc să vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați oferit ocazia de a participa în mod activ la această ședință în care este vorba despre semestrul european. Întrebarea mea se adresează domnului Juncker. Acum câteva zile s-a realizat o sinteză succintă a ceea ce s-a realizat prin investițiile uh, structurale în Europa. Produse structurale, IMM-uri, în toate acestea s-a investit. Spania este o țară, iar eu sunt membru al Camerei Deputaților de aici, în Spania au existat șase proiecte care s-au desfășurat. Iar întrebarea mea este, evoluția mai înceată a creșterii economice. Ei bine, această încetinire cum se va repercuta asupra exercitării accelerate a acestui plan? Președintele, dau acum cuvântul domnului Balauras, uh, membră în Parlamentul grec. Calimera sas, chire proedre. E... Mulțumesc. Domnule președinte, așa cum au subliniat și alți colegi, am fost uh, impresionat de acest lucru. Uniunea Europeană nu poate progresa numai în baza indicatorilor financiari și economici, fără să țină cont de cei sociali. Ceea ce propuneți ca o formă de terapie, de fapt, nu funcționează. Avem 1,5 milioane șomeri în Grecia și mii de oameni uh, fără adăpost, care dorm pe străzi. Și aceasta este o altă dimensiune. Pentru că noi avem un cuvânt de spus în țara noastră. Ei bine, la noi se spune că atunci când se luptă elefanții, până la urmă sunt strivite broastele. Și asta se întâmplă acum cu Uniunea Europeană și cu Fondul Monetar Internațional și cu tot acest acord. Și acum Cireașa de pe tort uh, mai este și problema cu refugiații. În Uniunea Europeană ar trebui să avem o atitudine tolerantă, uh, să nu existe xenofobie, dar uh, se dorește închiderea granițelor, pe de altă parte, și aș vrea să știu cum veți opri aceste milioane de oameni care doresc să fugă din fața războiului, pentru că până la urmă este un război care reprezintă realitatea din acest moment, iar societățile trebuie să se implice și să fie mai umane, să dea dovadă de mai multă solidaritate. I-am ascultat pe colegi și cred că Parlamentul European ar trebui să joace un rol mai important și nu să fie doar o democrație pe hârtie membrii Parlamentelor Naționale ar trebui să se reunească aici mai des pentru a transmite mai des ceea ce simt oamenii în statele membre. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc și acum din Regatul Unit, din uh, partea Camerei Lordilor, domnul Falner. Doamna Falner. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că preluați întrebările noastre. Doresc să subliniez câteva puncte. În primul rând, doresc să vă felicit pentru că nu aveți un plan B pentru Brexit Noi sperăm că nu va exista un Brexit, însă comisia mea face un raport cu privire la raportul celor cinci președinți și aș dori să mă refer la acesta. Cred că ambițiile acestui raport sunt uh, realizabile, ținând cont de recesiune și de amploare. Pe de altă parte, în ceea ce privește semestrul european și dezechilibru, procedura de dezechilibru macroeconomic, sunt uh, mulțumită să constat că vorbesc după delegații germani, pentru că există țări în care există surplus și altele în care există deficit. Și credeți că avem instrumentele necesare astfel încât să abordăm aceste dezechilibre și să combatem surplusul, respectiv deficitul care există în anumite țări? De asemenea, în ceea ce privește Uniunea Fiscală, și convergența fiscală, credeți că suntem pe calea cea bună? Și acum, ultima întrebare, spune președintele, va fi adresată din partea Parlamentului European uh, doamna Rodriguez. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că ați venit. Situația e foarte dificilă pentru noi toți și pentru dumneavoastră. Însă <clears throat> vorbesc în calitate de raportor al Parlamentului European pentru raportul anual uh, privind creștere, analiza anuală a creșterii. Suntem încă pe cale să discutăm, dar eu sunt uh, convinsă că acest Parlament va putea să adopte un raport care să <clears throat> pună convergența economică și socială în creștere ca obiectiv central, în același mod că și propunerea făcută de Comisia Europeană, ceea ce înseamnă că vom cădea de acord, de exemplu, ca indicatorii economici și sociali să fie puși pe același nivel. Asta înseamnă că pentru a sprijini acest lucru trebuie să avansăm cu planul de investiții și cu condiții de investi și crea locuri de muncă. Noi considerăm că relansarea economică și socială <clears throat> este centrală pentru a mări coeziunea socială a europenilor și pentru a permite Europei să facă față crizelor multiple. Am așadar o întrebare foarte simplă. Cred că Parlamentul European merge în direcția cea bună. Am convingerea că putem coopera bine cu parlamentele naționale și întrebarea mea este dacă putem demara un efort comun mai sistematic cu Comisia Europeană pentru a face cu toții să avansăm în aceeași direcție. Mulțumesc foarte mult, doamna deputat, și acum o să-i dau cuvântul domnului Jean-Claude Juncker, președinte al Comisiei Europene, ca să răspundă la întrebările dumneavoastră. Pentru a încheia această sesiune legată um, de relația cu parlamentele naționale și Parlamentul European. Ilia, președinte. Există, domnule președinte, cinci colegi care au pus întrebări, dar de fapt au pus 14 întrebări. Așadar, având în vedere timpul uh, de care dispun, aș vrea pe scurt să răspund, nu la 14 întrebări, ci să le răspund celor 5 colegi care au pus întrebări. Pentru domnul Pos. <coughs> Der herausgefunden hat. Domnul Pos a spus că există șef de stat mai important și mai puțin important. A constatat acest lucru și a și precizat acest lucru. Și care exista unii care uh, nu sunt uh, interesați ca raportul celor 5 președinți să fie implementat. Nu știu cine sunt cei importanți uh, din punctul dumnealui de vedere, pentru că pentru mine toți șefii de stat sunt importanți. De asemenea, raportul celor 5 președinți, din punctul meu de vedere, este o propunere care trebuie luată în serios este o propunere din partea instituției preziden prezidențiale și cred că Parlamentul European o discută cu parlamentele naționale și în acest sens s-a ajuns la acest raport al celor 5 președinți pentru că s-au atras uh, patru președinți suplimentare în această discuție. Au fost preluate puncte importante și referitoare la modul în care să fie realizat raportul. Fără implicarea Parlamentului European, acest raport nu ar fi fost ceea ce este în prezent. Sigur că există și diferențe de opinie între șefii de stat importanți și cei mai puțin importanți, mai ales în ceea ce privește asigurarea depozitelor, însă există șefi de stat importanți care sunt de care nu s-au uh, alăturat spontan propunerii comisiei, pentru că um, nu. Pentru că s-a considerat că uh, au fost dezvoltate anumite gaze toxice care uh, nu au corespuns cu uh, propunerea inițială. Pentru că pur și simplu peste noapte uh, au fost introduse aceste uh, garanții dar în prealabil trebuiau uh, să fie îndeplinite niște condiții prealabile și astfel să se ajungă la uh, garanțiile uh, depozitelor respective. Până în 2014, uh, acestea trebuiau să fie uh, completate de la nivel național înainte să se facă apele la solidaritatea europeană. Eu sunt de părere că există anumite state europene care, uh, prin marjele bugetare, pot uh, să se îndrepte spre mai multe investiții uh, regionale, comunale și, de asemenea, pot facilita o consolidare a cererii uh, interne. Aceasta nu este o treabă a Comisiei, dar Comisia se va aplica și asupra unor aspecte de acest gen în următoarele săptămâni, astfel încât deficitele investiționale să fie acoperite, mai ales în domeniile care au fost precizate pentru că în zona uh, regională există multe de recuperat. Vorbim despre 17% mai puține investiții uh, în statele uh, europene decât în anul 2007. Așadar, trebuie să recuperăm acest deficit și cred că există legături între modul în care europenii abordează criza refugiaților, respectiv modul în care statele membre fac acest lucru și întrebările care se nasc în legătură cu semestrul european și cu buna guvernanță, cu guvernanța bugetară, respectiv cu finanțarea solidară și politica de coeziune europeană. În ceea ce privește dumpingul fiscal, într-adevăr, îmi amintesc uh, foarte bine că s-a discutat mult uh, în anii trecuți despre acest lucru. Comisia a venit cu propuneri concrete și îmi pare bine să constat că uh, guvernul olandez se preocupă intens de implementarea acestor propuneri și că dorește să facă acest lucru. Iar președinția olandeză, împreună cu Comisia, dacă este vorba despre armonizare fiscală și coordonarea fiscală, se vor implica împreună pe această cale. Un coleg eh, spaniol. Ah, s-a pus de asemenea o întrebare din partea unei colegi din Spania în legătură cu rapiditatea aplicării planului de investiții. E adevărat că pe o perioadă de timp destul de scurtă am reușit să mobilizăm un număr impresionant de mijloace private și publice. Investițiile se vor face în 22 de țări și IMM-urile vor profita dar nu văd o legătură directă între creștere, care rămâne mediocră, și în zona euro și pe ansamblu teritoriului Uniunii Europene, și aplicarea planului de investiții. Ar spune chiar că cea mai slabă e creșterea economică. Cu cât e mai mică creșterea economică, cu atât trebuie să ne dorim mai mult să aplicăm planul de investiții despre care cred că nu trebuie să se aplice doar la cei trei ani în curs, ci să se prelungească în uh, perioada mandatului comisiei. Pentru colegul din Grecia spune că nu sunt, uh, după cum am spus adesea și am și dovedit, uh, de fapt, nu sunt un adept al unei austerități oarbe. Contest ideea că răspunsul la criză nu poate să se facă decât prin austeritate și rigoare excesivă. Eu sunt un partizan al unei amestec virtuos între foarte necesară consolidarea finanțelor publice și reformele structurale care trebuie să fie examinate în cadrul semestrului european și <clears throat> investiții. Sunt aceste trei elemente care fac ansamblul uh, virtuos care trebuie să caracterizeze politicile noastre în Europa. În rest, nu sunt un partizan al închiderii frontierelor în Europa. Mi se pare o aberație ca în lipsa unui control suficient al frontierelor externe, în sens în care Comisia a făcut propuneri să ne <clears throat> mulțumim să ne reînchidem uh, ca o mică provincie. Ori suntem un continent, ori suntem o adunătură de uh, mici uh, orizonturi naționale. Dar Comisia a făcut propuneri încă din iulie 2014 pentru relocalizarea refugiaților care sunt deja pe teritoriul nostru. Am făcut propuneri legate de controlul frontierelor externe. Am propus abordare comună a tuturor statelor membre în ce privește definirea țărilor sigure de origine. Și dacă toate acestea s-ar fi făcut, am fi fost acum într-o situație mult mai bună decât aceasta haotică în care ne găsim în prezent. Către doamna Rodriguez acum. Sunt într totul de acord, după cum se întâmplă de cel puțin un secol. Din păcate trebuie să plec, spune domnul Juncker și vă las în mâinile, nu foarte dibacele, domnului președinte. Mulțumesc, domnule președinte, și pentru răspunsurile foarte interesante pentru noi toți și ultima care se referă la echilibrul dintre primul pilon, adică <clears throat> rezolvarea problemelor legate de datoria publică și cea de-a doua, probleme legate de creștere. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru acest dialog. Mult succes și mult noroc! The President of the European Parliament, Mr. Schulz, is coming. Va sosi președintele Parlamentului European, domnul Schulz. Înainte de intervenția domniei sale, First. care reprezintă de fapt concluzia primei sesiuni, o notă de informare pentru dumneavoastră. Despre programul de astăzi. Sesiune plenier. Și după prima sesiune plenară va fi o a doua sesiune plenară. Didier. Consacrată priorităților politice ale semestrului european. În această sală va fi prezidată de domnul Roberto Gualtieri, președintele Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare din Parlamentul European și de Thomas Sander, președintele Comisiei de Ocupare și Afaceri Sociale din Parlamentul European. Și va exista în această a doua sesiune și prezența domnului Dombrovski, vicepreședintele Comisiei care se ocupă de Europa Socială și comisia Moscovici pentru afaceri economice care se ocupă și de fiscalitate și de probleme vamale. Pauza va fi de la 1 la 3 va exista și un prânz. De la 1 la 3 vor fi și ședințele grupurilor politice. La ora 3 după amiaza reuniunea interparlamentară ale comisiilor organizate de Comisia de Afaceri Economice și Monetare. Tema va fi erodarea bazei de impozitare și transfer profiturilor. Sala va fi PHS 3C050 vis-a-vis de sala de plenară, iar cea de-a doua reuniune organizată de comisie de Ocupare și Afaceri Sociale cu tema pilonul european de drepturi sociale, un triplu A social și mecanismul de stabilire a salariilor și politici de investiții pentru crearea de locuri de muncă, instrument de investiții ale Uniunii și politicilor de competențe în sala Jean uh, la etajul 4 uh, din uh, clădirea Iosef Reuniunea organizată de Comisia de Buget, tema va fi așteptări pe plan european și național și modalități care permit să se mărească responsabilitatea democratică viitoarelor negocieri legate de cadrul financiar multianual. Sala va fi Jean Sos Q2 la etajul 6 în clădirea Iosef Fonton. Repet în franceză ce am spus în engleză la început, adică cine dorește să adreseze întrebări, trebuie să <clears throat> completeze această fișă pe care să o mâneze celor care se ocupă de strângerea acestor documente. Dacă sunteți din Parlamentul European, sau din Parlamentele Naționale, deci numele de unde veniți, funcția și partidul politic, ca să avem întrebări fie pentru domnul președinte Schulz, fie ulterior pentru vicepreședinții Comisiei domnul Dombrovski sau pentru comisarul Moscovici. V-am spus că pentru noi e foarte important să lucrăm cu toți împreună, uneori avem impresia că ar exista o rivalitate între parlamentele naționale și Parlamentul European, între... dar nu așa trebuie interpretat tratatul. Eu cred că trebuie să cooperăm pentru activitatea legislativă și subsidiaritatea sunt lucruri foarte importante. Activitatea legislativă veți un cartonaș dacă ceva nu respectă tratatele, relația dintre noi, Parlamentul European și dumneavoastră, sunt foarte importante, mai ales în aceste momente extrem de dificile pentru economia Uniunii Europene. Este o criză, trebuie să încercăm să ieșim, sunt diverse provocări foarte periculoase, terorismul, trebuie să rezolvăm problema imigrației de mari dimensiuni, trebuie să lucrăm cu toți împreună pentru a da răspunsuri concetățenilor și în ce privește subsidiaritatea, noi ca Parlament European respectăm toate parlamentele naționale, principiul subsidiarității, ce se poate face așadar <clears throat> pentru cetățeni foarte important și pentru noi. Trebuie să continuăm să lucrăm împreună <clears throat> și să încercăm, după cum spuneam, să dăm răspunsuri la provocările cele mai importante din diversele state membre. Știm ce s-a întâmplat și ce se întâmplă? Criza economică nu s-a încheiat. Ieri ne-am întâlnit aici cu președintele Băncii Centrale Europene, domnul Draghi, care a spus că trebuie să continuăm. Și situația se va îmbunătăți foarte lent. Trebuie să ne ocupăm de investiții, de asemenea, în ce privește reducerea presiunii fiscale, să încercăm să existe mai multe locuri de muncă pentru tineri, pentru viitor sunt mai multe provocări și cred că cooperarea între Parlamentul European, singura instituție aleasă printre instituțiile europene și parlamentele naționale, trebuie să se consolideze. Cred că toate reuniunile pe care le avem sunt foarte importante și modul în care se discută. Adică să avem sesiune în care adresăm întrebări și se dau răspunsuri la întrebări. Domnul președinte a sosit și dau imediat cuvântul președintelui Parlamentului European ca să încheie prima sesiune. Sunt multe întrebări. Nu știu dacă domnul președinte vrea să răspundă la alte întrebări. Domnule președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg Taiani. Mulțumesc domnilor și domnilor pentru răbdarea dumneavoastră și pentru prezență. Îmi cer scuze pentru propria mi întârziere. Mai întâi mulțumesc colegului meu Antonio Tajani pentru disponibilitatea spontană de a mă înlocui. Um, und ich würde Ihnen gerne kurz erklären. Foarte pe scurt, aș dori să vă explic de ce nu, am, nu am putut întâmpina la începutul reuniunii. Între ora 9 și 10 l-am avut uh, drept musafir pe premierul britanic pentru pregătirea summitului, uh, dar din cauza unor dificultăți tehnice apărute pe uh, aeroportul din Paris, premierul n-a mai ajuns la timp la ora 9, a ajuns pe la 9.30, am început la 9.40 consultările și, uh, bineînțeles, acestea au durat mai mult decât era inițial prevăzut. De aceea, vă rog frumos să aveți înțelegere față de faptul că n-am putut fi aici să vă întâmpin, ci mai întâi a trebuit să mă sfătuiesc cu domnul Cameron și să îi spun care este poziția Parlamentului la viitorul summit în ceea ce privește rămânerea Regatului Unit sau nu în Uniunea Europeană. Mă bucură faptul că sunteți aici în număr mare. Consultările dintre Parlamentul Național și Parlamentele, Parlamentele Naționale și Parlamentul European, atât pe semestrul european, cât și pe alte subiecte, în baza articolului 30 din uh, acordul fiscal, sunt lucruri de importanță centrală, în opinia mea. Sunt de o importanță centrală pentru că sunt multe, multe alte uh, subiecte care au fost dezbătute astăzi cu premierul britanic și, până la urmă, toate se leagă între ele. Foarte pe scurt, poate vă interesează să aflați ce am negociat în această dimineață cu Regatul Unit. Știți că guvernul Regatului Unit vrea ca în tratat formularea, ideea că Uniunea Europeană ar fi o ever closer union, deci o uniune consolidată și deconsolidat, această formulare pentru Regatul Unit va trebui să nu devină obligatorie. Iar la o viitoare revizuire a tratatului ar trebui stipulat că pentru Regatul Unit acest element nu este obligatoriu. Am discutat astăzi uh, cu premierul britanic uh, în termen exhaustiv despre asta și cu siguranță vom discuta mult și la Consiliu pentru că sunt mai multe state membre și mulți eurodeputați, majoritatea, care sunt de o altă părere, mai ales, de exemplu, la unele politici, în unele domenii politice, pe care chiar le veți dezbate în orele ce vor urma, avem nevoie de o cooperare consolidată. Haideți să ne uităm, de exemplu, la ce se întâmplă pe piețele financiare, ce se întâmplă cu evoluția sectorului bancar. E foarte clar că avem nevoie de o uniune consolidată, nici de cum de o uniune care se dezbină Aceste două poziții divergente cu siguranță vor fi dezbătute intens la reuniunea de joi. Va trebui să se întâmple asta. Și există apoi o, o serie de state membre și majoritatea din Parlamentul European care este de părere că nu se poate să avem o revizuire viitoare a tratatului care să aibă în vedere doar modificarea acelui element cu Ever Closer Union. Nu, o revizuire trebuie să implice și alte lucruri, lucru care trebuie uh, cuprins uh, în concluziile Consiliului. Și o altă întrebare dezbătută amplu astăzi s-a referit la relația, din zona euro, relația țărilor din zona euro cu țările care nu sunt în zona euro pe piața unică. Avem în Uniunea Europeană o piață unică care se bazează pe tratate și, în opinia mea, pe bună dreptate Regatul Unit vrea ca, în cadrul pieței unice, să nu fie discriminat din cauza că nu este un stat euro. Este un punct perfect justificat. Regatul Unit este una dintre cele mai mari economii de piață de pe planetă, un mare contribuitor net la bugetul Uniunii, din punct de vedere economic, o piață importantă în cadrul pieței unice și, iată, nu are moneda euro. Deci, Regatul Unit este îndreptățit să spună că nu vrea să aibă dezavantaje pe această piață unică europeană doar fiindcă a luat decizia de a nu fi Uh, membru al zonei euro. Este perfect justificat acest lucru, dar și invers se justifică faptul că statele din zona euro spun că o cooperare în cadrul zonei euro, o aprofundare a zonei euro, cu deciziile luate în acest sens, nu pot uh, să fie înfrânate uh, de țările din afara zonei euro. Nu se pot face reproșuri în acest sens. Deci nu se poate spune că pe de o parte nu vrem să fie discriminare, dar de cealaltă parte se pun bețe în roate cu drepturi de veto față de ceea ce se întâmplă în zona euro. Și despre asta am discutat în această dimineață. Vă spun că eu sunt optimist în ceea ce privește uh, compromisul, uh, potențialul compromis de joi care să clarifice un lucru. Baza zonei euro și a pieței unice este tratatul european, iar tratatul european reglementează destul de clar ce se întâmplă. Avem articolul 3 cu 4 care spune că Uniunea Europeană creează o uniune economică și monetară cu moneda euro. Două țări au o derogare, Dan, uh, Danemarca cu uh, o aprobare de exceptare, uh, Regatul Unit cu un opt-out și în Suedia a existat un referendum care s-a soldat cu nu pentru euro. În tratat se prevede că statele care nu sunt în zona euro, care nu uh, au uh, aceste precondiții ca Danemarca și Regatul Unit, trebuie să facă tot posibilul pentru ca la un moment dat să adere la moneda euro. Și acesta este și motivul pentru care mare parte din statele membre din acest grup au ratificat uh, acordul fiscal și au aderat la el. Deci avem situația aceasta de a avea 19 țări, 7 țări și 2 țări, 19 țări în zona euro, 7 care uh, sunt vizate de tratat și 2 care au uh, o aprobare de acceptare. Deci uh, și aici va trebui să ajungem la un numitor comun joi, va trebui să o facem, iar în ceea ce privește îmbunătățirea cooperării instituționale europene și îmbunătățirea cooperării cu statele membre, aici am spus încă o dată că la nivel interinstituțional am negociat acum un an de zile un nou acord deci între Parlament, Comisie și Consiliu, pentru better lawmaking, o mai bună legiferare. Și în acest acord interinstituțional avem o listă lungă a dorințelor Regatului Unit în ceea ce privește reducerea poverilor pentru IMM-uri. În ceea ce privește uh, dereglementarea de birocratizare, în ceea ce privește reducerea uh, normelor de implementare, canti, reducerea cantității de reguli, care a enervat uh, în ultimii ani foarte mult, mai ales partea de nord. Deci uh, va trebui să mai luăm o decizie în Parlament, dar există deja o majoritate pentru asta. Uh, Consiliul a adoptat deja, Comisia la fel. A existat uh, un acord amplu între noi și Cameron la acest capitol. Există foarte multe puncte pe care le-a cerut uh, Regatul Unit și care, iată că dinainte de a ajunge la summit, au fost uh, adoptate și implementate. Și apoi mai este și ultimul aspect care vă vizează pe dumneavoastră în Parlamentele Naționale și pe noi în Parlamentul European. Ne va afecta foarte tare. Este vorba de performanțele și prestațiile sociale. Cum am putea face ca în statele membre serviciile sociale să nu mai fie abuzate, dar totodată să nu fie înfrânată libera circulație a cetățenilor pe piața unică a Uniunii Europene, libera circulație a lucrătorilor? și vrem ca în același timp să fie respectat principiul non-discriminării. Este o chestiune foarte grea, pentru că este vorba de două principii fundamentale care pentru noi sunt nenegociabile. În această piață unică există o liberă circulație garantată și aceasta înseamnă că cetățenii Uniunii Europene pot să trăiască și să muncească în orice stat membru. Și nimeni nu poate fi discriminat pe criterii de naționalitate, rasă, religie, etnie nici de cum uh, din cauza țării de origine. De aceea, trebuie să aducem la unison două elemente. Odată, uh, îngrijorarea justificată a unui stat membru când vede sau are senzația că sistemul social este abuzat sistematic, dar are dreptul să se apere acest stat membru, dar acest lucru trebuie să se împace cu principiul fundamental al non-discriminării și al liberei circulații. E bine, despre asta cu siguranță vom vorbi intens la Consiliu joi și concluziile trase de Consiliu în urma acestei dezbateri trebuie traduse în termeni legislativi. Noi, vo- noi vom fi împreună cu Consiliul Legiuitorul și la acest capitol și vom veghea strict la, defini- la respectarea principiilor definite în tratat. Bineînțeles că vă vizează și pe dumneavoastră acest fapt, pentru că sistemele sociale ale statelor membre sunt afectate și ele direct de această discuție. Doamnelor și domnilor, iată elementele principale dezbătute în această dimineață. V-am făcut această prezentare fiindcă se știe că toată lumea e dispusă să facă absolut tot posibilul pentru ca Uniunea Europeană să rămână unită, iar Regatul Unit să rămână în Uniunea Europeană. Eu pentru asta mă lupt pentru că eu cred că împreună cu Regatul Unit suntem mai puternici și cred și că Regatul Unit este mai puternic dacă e în Uniunea Europeană decât dacă ar fi singur. Și după cum bine știți, diavolul stă în detalii. Deci uh, e una să ai voință pe de o parte și alta să treci la implementare, dar avem cu toți interesul ca în această săptămână să găsim o soluție independent uh, de faptul că va avea loc acel referendum până la urmă, dacă să rămână sau nu uh, în Uniunea Europeană Regatul Unit. Mai avem și problema nerezolvată a problematicii refugiaților și trebuie să spunem cu luciditate că problema Siriei, problema nerezolvată a Siriei ne preocupă. Evoluțiile din Siria sunt, știți cu toții, extrem de îngrijorătoare. Confruntările iau amploare victimele civile iau amploare, iar presiunea pe noi toți de a face ceva, de a ne asigura că escaladarea militară a conflictului nu va fi exacerbată, este foarte mare. Toate părțile implicate în conflict trebuie să negocieze la Geneva, fără doar și poate, dar este foarte greu de obținut acest rezultat. Însă, eu cred că altă cale pur și simplu nu există, nu va exista nicio soluție militară în Siria. Oricât pare a fi de greu, trebuie să facem ceva. Uh, guvernul turc va fi aici joi, tocmai pentru a discuta despre refugiați și împreună cu acesta trebuie să punem pe tapet toate problemele cu situația refugiaților, cu uh, deescaladarea conflictului. V-am uh, făcut pe scurt această prezentare. Știu că nu aceste subiecte au fost pe ordinea de zi, dar m-am gândit că, dată fiind această situație, măcar așa uh, ați putut profita de dreptul de a fi aflat de ce am absentat în această dimineață, iar domnul Juncker, în introducerea domniei sale, mă gândesc că v-a spus din perspectiva Comisiei cum stau lucrurile și cât de importantă este această conferință de astăzi, încă o dată mulțumesc domnului Tajani. În această dimineață când a venit în Parlament, habar n-a avut că va trebui să conducă și să, de, să, să deschidă și să conducă această reuniune și mulțumesc că m-a înlocuit. Și vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. There are eight speakers. Sunt opt uh, oratori care doresc să intervină, vă rog să vorbiți un minut fiecare, iar apoi domnul președinte Schulz va conchide și va încheia această dezbatere. Primul orator din partea Austriei, domnul Kreiner. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, aș vrea să mă refer la discuția pe care am avut-o înainte. Sunt de acord că există țări care au o anumită marjă bugetară și această marjă bugetară a trebuit folosită pentru a spori cererea uh, pe piața privată, însă nu cred că Europa se confruntă numai cu o problemă în ceea ce privește consumul pe piața privată, ci și investițiile, atât publice cât și uh, cele uh, private și de afaceri. De aceea aș vrea să știu care ar trebui să fie amploarea programelor, astfel încât să ne putem baza pe marjele din uh, bugetele naționale, pentru că uh, cred că vorbim aici despre programe europene, iar uh, marja ar trebui să fie de 1% din PIB și am vorbit aici de 130-140 de miliarde de euro atunci în anumite programe, iar în altele la 46 miliarde de euro. Nu sunt uh, în favoarea așa numitului plan Juncker, însă cred că este mult prea puțin și mult prea târziu să se vină cu așa ceva. Aș vrea să spun câteva cuvinte și cu privire la criza refugiaților. Cred că nu numai trei țări din Europa pot fi făcute responsabile sau pot să-și asume responsabilitatea pentru a ajuta sute de mii de oameni care fug din uh, Siria sau din Irak în fața războiului care are loc acolo. Cred că este o chestiune care vizează întreaga Europa și toate statele membre devenind membre ale Uniunii Europene, au semnat uh, Declarația Europeană privind drepturile omului și, devenind membri ai Uniunii Europene, și-au asumat faptul că vor ajuta oamenii care uh, se refugiază în fața războaielor și cred că ar trebui să ne asumăm acest angajament. Președintele, mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Gramaticakis din Grecia. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că dumneavoastră, personal, aveți un mare interes uh, pentru Grecia, în ciuda faptului că unii spun că uh, a existat uh, o intervenție în politica internă a Greciei, însă Grecia în prezent se luptă cu realitățile de zi cu zi și face tot ceea ce poate pentru a își îndeplini angajamentele asumate în ceea ce privește criza refugiaților. Pe de altă parte, alte țări ridică ziduri și garduri, iar Grecia se confruntă cu o presiune foarte mare la nivel economic. Cetățenii greci se luptă pe mai multe fronturi, cum, am, cum s-ar spune. Și am vrea să știm ce spuneți la voastră, germanii, sau ce faceți, astfel încât să ajutați Grecia să depășească această situație. Președintele, din Cipru, doamna Cutra Cucuma. Mulțumesc, am o întrebare care are de asemenea legătură cu discuția pe care am purtat-o înainte. Se referă la bugetul statelor membre din zona euro. Aceste bugete sunt uh, transformate pentru că, în teorie, ele trebuie să deservească piața liberă, dar, în realitate, ceea ce se întâmplă este că apar dezechilibre tot mai mari la nivel social. În raport spuneți că șomajul scade, însă nu se menționează faptul că majoritatea acestor lucrători noi sunt doar lucrători part-time și că beneficiile sociale sunt astfel reduse. Pentru noi, în Cipru, mobilitatea pe piața forței de muncă înseamnă migrație, pentru că suntem o insulă mică și vorbim aici despre multă imigrație. Așadar, cum pot statele membre să obțină din nou dreptul de a își urma propriile politici sociale? Aceasta este întrebarea mea. Știu că domnul Schulz a discutat despre alte aspecte. Președintele din partea Portugaliei, domnul Pereira. Bună dimineața, domnule președinte Schulz, bună dimineața, stimați deputați. Am două întrebări referitoare la câteva aspecte importante pentru viitorul Uniunii Bancare și al Uniunii Fiscale. Mecanismul care garantează depozitele este esențial pentru viitorul uh, euro și pare a nu progresa foarte rapid. Ce face și ce crede Parlamentul European în această privință? A doua întrebare se referă la Uniunea Fiscală și la programul european privind uh, șomajul. Este de asemenea un aspect important pentru următoarea criză care va veni, pentru că va veni. Nu știm dacă aceasta se va declanșa într-un an, doi, trei, dar Europa fie va fi pregătită pentru această nouă criză, fie se va confrunta cu un mare dezastru, cel puțin anumite țări se vor confrunta. Din partea Kosovo, domnul Becai. Mulțumesc uh, tuturor și bună dimineața! Știu că toată lumea în Europa se luptă cu greutățile de la nivel economic și cu cele implicate de criză. Eu vin din Kosovo și o parte din problemele economice și dintre cele cu care se confruntă țara mea, respectiv uh, perspectiva integrării Uniunii, în Uniunea Europeană sau problemele cu care ne confruntăm în prezent în ceea ce privește democrația noastră în dezvoltare, ei bine, noi trebuie să ne concentrăm mai bine cu privire uh, pe pregătirea reformelor și ne străduim să facem tot ceea ce este mai bine. Dar credem că dreptul la libertate pentru cetățenii kosovari este un lucru care uh, se regăsește în uh, însăși rădăcinile Uniunii Europene. De aceea considerăm că noi uh, am îndeplinit condițiile și așteptăm un răspuns din partea instituțiilor europene. Aceasta este o întrebare mai degrabă către comisie, dar pentru că domnul comisar a plecat, adresez această întrebare domnului Schulz. Știu că Parlamentul ne-a sprijinit în această privință mai mereu. Mulțumesc! Președintele, din partea Parlamentului European, domnul Papadimonis. Mulțumesc. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar acesta nu este momentul potrivit pentru o ieșire, așa cum i-ați și spus domnului Cameron. Este momentul pentru a coopera mai eficient la nivel european. Dar pentru ca această cooperare să se concretizeze, trebuie să implementăm deciziile pe care le luăm. Am decis încă din septembrie că Parlamentul, Consiliul și Comisia, deci toate trei instituțiile, au decis să mute 160.000 de refugiați uh, în Europa. Singura persoană care a fost strămutate au fost 400, de fapt, din cei 160.000 despre care se vorbea. Și încă ceva. Se poate să avem o uniune a la carte, să spunem că ungurii și polonezii, ei bine, este minunat când primesc bani pentru domenii precum agricultura sau altele, dar nu cosemnează decizii comune. Ce aveți de spus în această privință? Președintele din partea Poloniei, doamna Cloc. Bună ziua! Dorem să atrag atenția asupra unor aspecte economice, pentru că cred că politica ar trebui să consolideze dimensiunea economică. Iar uh, Fondul uh, European pentru Investiții Strategice ar trebui să fie relaționat cu alte fonduri europene și cred că ar trebui să revizuim uh, reglementările astfel încât efectul de sinergie să sporească în combinație cu fondurile europene publice și private. În numele Poloniei și de asemenea în numele uh, Europei, cred că pot să afirm că avem anumiți factori de creștere expirați și Polonia și Europa au nevoie de un nou model de creștere economică. Creșterea responsabilă ar trebui să se bazeze pe cinci piloni. Reindustrializare, inovație, capital pentru dezvoltare, cheltuieli uh, externe și, de asemenea, creștere sustenabilă. De asemenea, dezvoltarea uh, zonelor rurale joacă un rol important. Și acum, o întrebare. Care este perspectiva din punctul de vedere al Parlamentului și al Comisiei, de a reindustrializa Europa, pentru că um, și sectorul serviciilor trebuie uh, accentuat ca fiind foarte important. Dar pe mine mă interesează să creăm locuri de muncă și în producție, în manufacturare. Eu cred că de asta are nevoie Europa, nu doar de servicii. Și pentru a încheia, o întrebare pentru președinte. Care este poziția Parlamentului European și a Comisiei Europene cu privire la uh, gazoductul Nord Stream 2? Știm că proiectul violează uh, competiția liberă și nu respectă principiul solidarității. Și de asemenea, aș vrea și o, conclu- o concluzie cu privire la cărbune. Este posibil ca și ca cărbunele să fie tratat într-un mod diferit, astfel încât să uh, salvăm uh, mii de locuri de muncă în zonele în care acesta joacă un rol important. Mulțumesc! Yes, thank you, Mr. President, and thank you for clear speech. Mulțumesc, domnule președinte, pentru un discurs clar în care ați menționat pe bună dreptate că problema din Siria trebuie soluționată și că e, de fapt, principala cauza numărului mare de refugiați care plătesc prețul cel mai ridicat. În această privință, Parlamentul dumneavoastră a adoptat săptămâna trecută o rezoluție care a decis că actele comise de Daesh reprezintă genocid. Atunci, Convenția privind genocidul din 1948 se aplică, ceea ce înseamnă că propriile țări au mii de cetățeni care comit acte de genocid și există obligația legală de a-i opri în mod uman și ce facem în acest sens. În al doilea rând, cum e cooperarea cu Turcia, cum progresează. Țara aceea bombardează diverse zone din Siria și în același timp noi plătim miliarde de dolari unei țări care în mod activ poartă un război în Siria și un război împotriva propriilor cetățeni în sud-estul Turcii. Cum uh, vă veți asigura că se instaurează pacea și că nu plătim tocmai pentru încălcarea ale drepturilor omului. Din Italia, domnul Carielu. Onorevole Cariela, la parola. Sì, grazie Presidente, non si era sentito. Mulțumesc, domnule președinte, mă scuzați, n-am uh, ascultat cu atenție, mi-am dat seama că mi-ați dat cuvântul. Cred că trebuie să fim conștienți și să înțelegem bine ce ne-a spus domnul președinte Schulz în această dimineață, de fapt. A acordat prioritate acestei întâlniri cu șeful guvernului britanic, domnul Cameron. Domnul Cameron care vrea să se prezinte la Consiliul European și să pledeze pentru ieșirea din Uniunea Europeană sau măcar pentru organizarea unui referendum pe această temă. Cred că asta reflectă situația pe care o trăim în Uniunea Europeană. E foarte clar o țară nu e ascultată decât începând cu momentul în care pune unele condiții, mai ales dacă e în afara zonei euro. Noi reprezentăm ceva diferit în Europa. Suntem numeroși cei care vrem să reorientăm dezbaterea asupra problemei euro. Europeo, in virtù di questa discussione, ogni volta trebuie să relansăm această dezbatere și în Parlamentul European. Dar trebuie să lăsăm deoparte această voință de șantaj de a ieși din zona euro. Cred că Parlamentul dumneavoastră trebuie să fie mai atent la acest gen de fenomene și comportamente pe care le găsim pretutindeni în Europa. Președintele Parlamentului European, după părerea noastră, ar trebui să lanseze o procedură în interiorul Parlamentului pentru a face față acestei dorințe anumitor țări. Mulțumim. Acum, uh, din uh, Camera Logilor, baronesa Fagner. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc că <clears throat> ne-ați dat uh, niște informații în legătură cu discuțiile cu primii sub Cameron. Nu se mai refer la unul dintre lucrurile pe care le-ați spus despre preocupările britanice legate de zona euro, cine e și cine nu e membră, Regatul Unit și încă alte țări. Ideea cu Regatul Unit este că noi vrem ca zona euro să aibă succes. Vrem ca zona euro <clears throat> să iasă din recesiune, să aibă economii care să meargă bine și să facă ce trebuie să facă pentru integrare. Prezidez uh, Comisia Economică și Financiară în Camera Lorzilor și niciodată nu ne-a spus în ancheta pe care o desfășurăm că nu vrem ca zona euro să aibă succes. E în interesul Regatului Unit pentru că sunteți partenerul său comercial, vecinul nostru și așa mai departe. Speram să profit de ocazie să vă spun domnule președinte și celorlalți parlamentari, că noi urăm mult succes țărilor din zona euro și urmărim progresele de acolo cu mare interes. Din păcate, domnul președinte Juncker n-a răspuns la întrebările mele legate de acest subiect, dar asta e. Doream să clarific din perspectiva britanică acest lucru. Mulțumesc. Ultimul vorbitor înainte de discursul președintelui Parlamentului European, domnul Jacobson din Suedia, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să subliniez doar faptul că problema la care s-a referit uh, vorbitorul din Austria se aseamănă cu situația din Suedia. Suedezii, Parlamentul suedez, se întreabă dacă Consiliul European n-ar trebui să distribuie refugiați în toată Europa ca toată lumea să demonstreze solidaritate pentru a încerca să rezolvăm situația cu refugiații. Pentru că de când s-a luat acea decizie la Consiliu nu s-a mai întâmplat nimic. Și nu e un precedent foarte bun când avem atât de multe alte probleme în Uniunea Europeană de care trebuie să ne ocupăm împreună, criza economică de asemenea. Dar doream să mă adresez tuturor celor prezenți aici să vă spun că <clears throat> suedezii, care contribuie foarte mult la bugetul european, s-ar putea să vadă acum uh, că funcționează solidaritatea europeană. Dar nu funcționează. E ușor să vorbim de mai multă solidaritate, de mai mare coeziune europeană într-o țară precum Suedia. Avem legislație nouă privind azilul temporar care ne pune acum la nivelul cel mai redus care să respecte dreptul european pentru că regulamentul Dublin nu funcționează pentru că alte țări din Uniunea Europeană nu își asumă responsabilitățile. Deci doream să vă întreb, domnule Schulz, în legătură cu acest subiect, cum vedeți situația, cum priviți situația? S-a decis relocarea, dar de ce nu se face? Mulțumim și acum în încheiere, domnul președinte al Parlamentului European, domnul Schulz. Mulțumesc. Cred că întrebările dumneavoastră s-au referit la multe aspecte politice care în parte sunt legate între ele și dacă este să intrăm în detalii cu privire la diferitele probleme și aspecte nesoluționate până acum, obținem uh, o privire de ansamblu cu privire la situația dramatică în care ne aflăm, mai ales în această săptămână. Vreau să fiu cât se poate de clar. Uniunea Europeană ar putea să se destrame. Iar uh, aici, în acest Parlament, mulți ar fi entuziaști cu privire la așa ceva. Oricând, aici la Parlament uh, s-a spus că Uniunea Europeană este inutilă, că nu este eficientă, că este împotriva voinței poporului. Ei bine, avem uh, aripa dreaptă și, de asemenea, în alte zone, aplauze entuziaste. Iar aceste grupuri europene care pretind că interesele națiunilor sunt mai importante decât interesul comunității, că țara mea este mai importantă decât altă țară, că Europa deranjează, este inutilă, ar trebui redezvoltată. Ei bine, aceste grupuri câștigă alegeri. Se bucură de un sprijin important. Și de aceea, pentru că m-ați întrebat cu privirea părerea personală și nu numai încălțată de președinte al Parlamentului, și știu că există o majoritate care dorește aprofundarea Uniunii Europene. Aici, la Parlament, însă avem o opoziție puternică. Unul din liderii opoziției tocmai dă un interviu uh, mass mediei. Vă rog, uh, dacă puteți să vă întoarceți capul, o vedeți, îl vedeți pe domnul care tocmai intră în sală, care va acorda un interviu și care să spune mereu că Uniunea Europeană deja a eșuat. Dar majoritatea copleșitoare a membrilor Parlamentului European sunt pentru pentru consolidarea Uniunii Europene. Domnul Farad tocmai a intrat uh, pentru a oferi un interviu și pentru a pleca apoi imediat de la Parlament. Eu sunt un susținător puternic al uh, Uniunii Europene Unite. Deci, vreau să rămânem împreună. Pentru că orice experiență istorică, mai ales uh, raportată la Europa, ne-a oferit câte o lecție. De fiecare dată când țările și națiunile de pe continentul nostru nu au cooperat transfrontalier, Europa a eșuat. Și națiunile s-au confruntat cu un dezastru. De aceea, în uh, istoria Uniunii Europene s-au întâmplat lucruri foarte bune, pentru că principiul solidarității între țări și națiuni reprezintă un lucru extraordinar. Împreună suntem mai puternici decât singuri. Acesta este principiul care a guvernat uh, perioada dinainte. Iar recunoașterea reciprocă a intereselor uh, eterogene este cheia către pregătirea pentru găsirea unei soluții corecte. Și acesta este un imperativ pentru a păstra decența și pacea. Și acest lucru nu ar trebui să fie pus sub semnul întrebării. De aceea, pentru a răspunde tuturor celor care au vorbit despre refugiați, solidaritatea este un principiu. Este un principiu de bază. Și cei care renunță la acest principiu de bază și spun suntem solidari doar când uh, ne este util acest lucru, solidaritatea mea este precondiționată și se referă la propriile interese. Cine nu înțelege solidaritatea ca un proces reciproc, câteodată dai, câteodată ei. Ei bine, cine nu înțelege și, nu, și renunță la acest uh, principiu, aceștia uh, lovesc Uniunea Europeană în rădăcinile ei. Și asta se întâmplă în acest moment în Uniunea Europeană. Germania, Austria, Italia, Suedia, Grecia. Ei bine, aceste țări nu pot gestiona singur problematica refugiaților. Și, într-adevăr, din cei 160.000 de refugiați care ar fi trebuit să fie distribuiți, s-a zis în această dimineață că doar 400 au fost redistribuiți. Dar dacă Franța spune luăm 30.000, Germania 40.000, cele două țări au preluat în total 70 de mii. Asta înseamnă că cealaltă 26 de state membre mai trebuie să redistribuie 90 de mii de oameni. Deci 3-4 mii per țară. Este fezabil. Nu este o supra-solicitare, iar regula pe care am dorit să o implementăm a fost o, să se țină cont de PIB și de șomaj și de asemenea de numărul de refugiați care au fost preluați până atunci. Este o matrice de distribuție corectă. De aceea, în ceea ce privește chestiunea refugiaților, nu este vorba numai despre gestionarea unei probleme, ci despre o anumită confruntare ideologică care trebuie rezolvată dacă nu cumva dorim ca Uniunea Europeană să se destrame. Iar întrebarea adresată de colegul din Olanda, sigur că vom avea fluxuri de refugiați în continuare și știu cât este de dificil să negociez cu o țară precum Turcia, politica curzilor de la ei este discutată și este foarte controversată la nivelul Parlamentului European, dar pe de altă parte, ca o persoană care a fost uh, mereu acolo, Trebuie să spun că uh, refugiații din războiul civil din Siria sunt tratați mai bine în anumite tabere uh, din Turcia decât în anumite țări din Uniunea Europeană. Și trebuie să spun că modul în care sunt îngrijiți ei acolo este exemplar. Turcia a avut granițele deschise către Siria o lungă perioadă de timp și a preluat mulți refugiați. Așadar, apelez la dumneavoastră tocmai în acest moment pentru că vorbim de granița uh, între Chile și uh, zona Alepo, ei bine, aici trebuie deschisă granița și trebuie primiți refugiații. Există, pe de o parte, un conflict moral și înțeleg că politica unei țări uh, nu este acceptată, dar, pe de altă parte, este nevoie să cooperăm cu o țară pentru a reglementa politica refugiaților. Așadar, întrebarea dumneavoastră, care avea o conotație morală, uh, are un răspuns pragmatic fără cooperarea cu Turcia nu vom reglementa aceste probleme. Ceea ce nu înseamnă că dacă nu ne plac anumite lucruri la Turcia, tăcem cu privire la acestea. Nu, criticăm anumite aspecte, dar în același timp cooperăm. Și în acest fel am răspuns și la întrebarea colegului din Suedia. Și aș vrea să spun câteva cuvinte și în ceea ce privește situația din Grecia. Grecia are nevoie de ajutor și repede. Și sper că Grecia va accepta acest ajutor, pentru că în criza financiară și economică prin care trece Grecia, țara se confruntă în același timp cu problematica refugiaților majoră. Nici o țară singură nu poate să se descurce într-o astfel de situație. De aceea trebuie să ajutăm Grecia și în ceea ce privește dezvoltarea de hotspot-uri, cât și, și în ceea ce privește un sistem de relocare. Pentru că nu are niciun sens să deschidem un hotspot acolo unde ajung oamenii și apoi să nu putem să îi distribuim Grecia, pe termen scurt, se va transforma într-o mare tabără de preluare de refugiați dacă nu intervenim. De aceea avem nevoie de acest sistem de relocare. Iar prim-ministrul Franței a reiterat sâmbătă că țara sa, independent de celelalte aspecte, este dispusă să preia 30.000 de refugiați. Așadar, am putea, dacă am inițiat lucrurile, să distribuim primii 160.000 de refugiați. Însă, credibilitatea Uniunii Europene are de pierdut zi de zi dacă nu suntem capabili ca cel puțin această cheie de distribuție să fie aplicată așa cum s-a stabilit. În ceea ce privește Uniunea Bancară și garanțiile depozitelor, ai bine, aici sunt mulți experți de la Parlamentul European, s-au reunit aici și poate vor spune ei câteva cuvinte. Însă, un principiu pe care eu îl consider important din punct de vedere personal uh, și sunt și colegi din Germania aici, în Germania se discută foarte controversat pe această temă. Eu uh, am fost uh, mulți ani de zile primar într-un uh, oraș german și uh, cunosc sistemul uh, Sparkasse din Germania, care a fost foarte important pentru mine, însă noi va trebui să găsim niște reglementări, însă nu se poate să se ajungă să nu mai existe în Europa un sistem de garantare a depozitelor. Colegul din Portugalia a atras atenția pe bună dreptate că atunci când va veni criza următoare și sigur că dacă va veni și băncile noastre nu vor fi suficient de solide încât contribuabilul să fie cel care le salvează, e bine, eu nu cred că vom putea depăși o astfel de criză um, neafectați din punct de vedere politic. Și o ultimă observație cu privire la uh, convenția de tip genocid și îmi cer scuze că nu vreau să intru în prea multe detalii acum, trebuie să uh, coordonez o altă conferință. E bine, s-a luat această decizie care va avea consecințe și acestea vor putea fi uh, asumate numai de state suverane. Așadar, aceste state suverane trebuie să decidă în ce măsură de la o decizie europeană, respectiv pornind de la o rezoluție, va permite consecințe. Este o procedură foarte complexă. Chestiunea reindustrializării în Europa, colega din Șlezie a adresat această întrebare, da, răspunsul este clar, da, avem nevoie de o Europa industrializată, însă nu subestimați un lucru, viitorul industriei producătoare și, de asemenea, serviciile aferente. Toate aceste lucruri depind de eficiența noastră digitală. De aceea, investițiile în dezvoltare uh, digitală și reindustrializarea vor fi două fețe aceleași medalii. În ceea ce privește cărbunele, eu am fost primar într-un oraș uh, important uh, din punctul de vedere al cărbunelui. Acolo s-au închis multe mine și a avut loc un proces de transformare pe durata a 30-40 de ani și, fără niciun dubiu, într-un viitor fără cărbune în Europa, vor exista regiuni care vor avea de suferit. De aceea, ceea ce trebuie să facem acum este să fie o restructurare astfel încât să nu se prăbușească întregi uh, ramuri industriale în anumite regiuni. Au, uh, am reușit să desfășurăm bine procese de restructurare în anumite regiuni, iar Uniunea Europeană trebuie să se implice și să ajute în continuare așa cum a făcut-o și în trecut. Însă cei care cunosc regiunile importante uh, din punctul de vedere al cărbunelui, toți aceștia știu că acesta nu este un proces care să se desfășoare de pe azi pe mâine, ci că lucrurile durează. Nu am putut să răspund la toate întrebările, îmi cer scuze, dar trebuie să plec urgent. Există mulți colegi prezenți în sală care pot răspunde și la întrebarea referitoare la Kosovo sau la cea referitoare la Nord Stream, uh, la acel gazoduct, uh, la Uniunea Bancară sau la succesul zonei euro. Vă mulțumesc uh, până una alta pentru atenția noastră. Thank you very much. Mulțumim foarte mult, Martin. Și acum începem a doua rundă. Mai întâi o să îl salut pe domnul comisar Moscovici, care va participa la această a doua ședință plenară, care de comisar pentru afaceri economice și financiare, fiscalitate și domeniul vamal. Sesiunea va fi prezidată de domnul Thomas Endel, președintele Comisiei de Ocupare și Face Sociale din Parlamentul European, iar domnul Gualtieri va fi înlocuit de primul vicepreședinte al Comisiei Econ, domnul Marcus Weber, ca să prezideze a doua sesiune din cauza faptului că există o reuniune extraordinară a Conferinței Președinților, după cum a spus domnul Martin Schulz, grupurile politice în legătură cu problema britanică. Domnul Gualtieri participă în calitate de șerpaș al Parlamentului European. Mulțumim și mult succes! <laughs>